Dragi colege, dragi colegi, cred că ar fi bine să începem, chiar dacă prezența nu este copleșitoare, însă cu siguranță lucrurile se vor mai schimba. Vă salut așadar uh, la ședința din după amiaza aceasta, care se referă la uh, strategia Uniunii Europene pentru tineri. Ședința noastră, um, comisia noastră realizează un raport uh, cu privire la cadrul de cooperare care se referă la 2010-2018, uh, respectiv la, respectiv la o evaluare uh, a acestei perioade și oferă de asemenea um, recomandări pentru viitor. Uh, raportul uh, va fi uh, redactat de doamna Aider Gardia Zabal Jubial. Um, acesta va fi prezentat în februarie și ne va face recomandări referitoare la îmbunătățirea acestui domeniu, astfel încât tinerii pentru care creăm această politică să fie și mai mult puși în prim plan. Trebuie găsite um, punctele de referință corespunzătoare, de asemenea, cele mai bune activități de la nivel național, regional, internațional, astfel încât uh, politica pentru tineri să fie corespunzătoare, bine țintită și, mai ales, la aceasta să participe și tinerii în sine. Acestea sunt câteva dintre întrebările asupra cărora ne vom apleca în această după amiază. Ca de fiecare dată, am invitat câțiva oaspeți pe care doresc să vi prezint. Pe de o parte, este vorba despre doamna Marguerite Potar, directoare pentru parteneriate strategice, comunicare și funding uh, în uh, regiunea europeană uh, din Organizația Mondială a Cercetașilor. Apoi domnul Vil Madiama, um, membru în conducerea Forumului European pentru Tineri și acest forum trimite adesea oaspeți la ședințele noastre. Bun venit așadar. Apoi domnul Denis Itașo, uh, deputat uh, responsabil pentru cultură, turism, tineri, sport și cooperare în uh, zona Ghiscoa din Donostia, San Sebastian, Spania. Și mai este alături de noi doamna Lilia Elencova, coordonatoarea unei echipe de proiect și responsabilă pentru dialogul structurat la Forumul Național pentru Tineri din Bulgaria. Pe lângă aceasta îl salut pe domnul Boboli, care este președintele județului Harghita din România, care uh, va exprima aici punctul de vedere al Comisiei uh, Regiunilor, al Comitetului Regiunilor. În ceea ce privește modul de organizare, vă propun, pentru ca această dezbatere să fie mai vie, să primească, să aibă cuvântul fiecare dintre oaspeți pentru 10 minute și apoi vom uh, face așa un fel de joc de ping-pong, respectiv uh, vom avea sesiuni de întrebări și răspunsuri, dar fiecare deputat este invitat să ia cuvântul doar un minut. Uh, nu vom face comentarii, ci vom adresa doar întrebări. Apoi dăm cuvântul din nou uh, invitațiilor noștri, respectiv celor cărora le-a fost adresată întrebarea, după care există posibilitatea unei întrebări clarificatoare. În felul acesta încercăm să creăm un dialog, să îl stimulăm, încercăm uh, acest model astăzi pentru a reuși să dinamizăm un pic dezbaterea noastră, să vedem dacă funcționează. Și fără să mai pierdem timpul, voi da acum cuvântul doamnei Potar pentru prezentarea sa. Vă rog să încercați să respectați cele 10 minute care v-au fost alocate. Avem timp până la ora 17 și dorim să purtăm împreună un dialog. Doamnă Potar, aveți cuvântul. Thank you very much for inviting me. So... Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația lansată pentru astăzi. Eu reprezint mișcarea internațională Scout, a cercetașilor. E vorba despre 50 de milioane de tineri la nivel mondial din 150 de țări. În uh, Europa avem circa 20 de milioane de cercetași. E vorba despre o mișcare deschisă tuturor, indiferent de uh, cultură, religie și așa mai departe. În prezentarea mea aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre uh, Um, impactul pe care l-ar putea avea strategia pentru tineret, pentru uh, încurajarea tinerilor europeni. O, e vorba despre o creare a culturii angajamentului și voluntariatului în rândul tinerilor, de participare democratică a acestora și de o consolidare a rolului organizațiilor de tineret în această strategie. Strategia pentru tineret reprezintă un um, uh, instrument foarte bun de crearea unei culturi a, tinereții, a tineretului în domeniul angajamentului și voluntariatului. E vorba despre voluntariatul care uh, consolidează uh, acțiunile în domeniul um, civic, precum și participarea civică. Din studii reiese clar că uh, Tinerii care uh, intră în acțiuni de voluntariat sau se înscriu în organizații de tineret se vor angaja mult mai mult în uh, viața civică și a societății. Um, mare parte dintre um, numărul voluntarilor crește, deci iată, strategia pentru tineret și-a dovedit deja succesul în anumite domenii, însă cred că se poate merge mai departe. Cred că am uh, avea rezultate și mai bune dacă la nivel european am uh, îmbunătăți coordonarea politicilor pentru tineret și am asigura un impact sistemic. Din păcate, strategia europeană se bazează doar pe un program, și anume Serviciul de Voluntariat European, care atinge mult prea puțin tineri dar uh, tinerii pot face voluntariat în uh, comunitatea lor, uh, câteodată chiar zilnic sau săptămânal, în timpul lor liber. Deci strategia europeană și instrumentele Comisiei Europene nu ajung, din păcate, la toți tinerii și nu um, tratează chestiunea voluntariatului dintr-o perspectivă suficient de largă. Cred că există unele negocieri în momentul uh, de față și sper că comisia dumneavoastră își va aduce aportul pentru a face ca acest program să meargă mai departe. Deci să existe o adevărată coordonare a politicilor la nivel european în materie de voluntariat, să avem o lege, un act legislativ care să asigure drepturile voluntarilor și uh, încurajarea tinerilor de a se angaja pe calea voluntariatului. Apoi voi vor, uh, vorbi acum despre participarea democratică a tinerilor. Până la urmă, cred că acesta era scopul principal al strategiei pentru tineri, și anume implicarea acestora în procesul decizional unul dintre rezultatele principale vizează cum uh, să se atingă cât mai mulți uh, tineri europeni. Se vorbește despre consultarea, uh, consolidarea dialogului. Ei bine, trebuie să fie cât mai mulți tineri vizați și din categorii cât mai diverse. Este vorba despre un factor cheie pentru a avea de-a face cu acei tineri subreprezentați E vorba de uh, uh, a avea un demers proactiv, să mergi tu în întâmpinarea tinerilor mai degrabă decât să aștepți ca tinerii să vină ei la tine. Am, uh, s-au creat o serie de platforme și de instrumente online care, din păcate, nu prea sunt uh, eficiente cred că trebuie să depășim această iluzie, cum că toți cetățenii europeni au acces la instrumentele online. Și cred că noi, uh, cercetașii, avem un rol de jucat în a merge în întâmpinarea acestor comunități. Apoi, dialogul structurat nu este singurul instrument Trebuie să ne asigurăm că există o, un, o participare atât la nivel național și cât, cât și uh, local. Există o serie de diferențe între statele membre din acest punct de vedere. În unele țări există consilii naționale ale tineretului foarte solide care sunt uh, consultate în mod sistematic pentru fiecare act legislativ care îi vizează. Uh, dar în alte țări um, aceste consilii pur și simplu nu există sau sunt doar de fațadă. Trebuie să ne asigurăm că există o adevărată monitorizare la nivelul statelor membre pentru a ne asigura de o abordare cât mai sistematică cu putință. La nivel european, există și o, un temei juridic foarte solid pentru a asigura participarea tinerilor. Este vorba despre articolul 165, alineatul 2 din Tratatul de la Lisabona. Este vorba despre articolul care conferă Comisiei Europene dreptul de a asigura participarea tinerilor la uh, procesele democratice europene. Deocamdată, dialogul structural este singurul instrument și nu vizează toate programele europene. Da, e vorba de Erasmus, uh, ocupare pentru tineri, da, dar există o sumedenie de programe pentru tineri care nu sunt vizate de către Comisie și uh, tinerii trebuie să fie consultați atât de autoritățile naționale cât și de Comisia Europeană. Prin intermediul dialogului structurat e clar că dimensiunea europeană nu capătă, din păcate, uh, întinderea pe care ar trebui să o capete noi cerceta și nu ne bucurăm de un uh, dialog structurat sistematic uh, cu Parlamentul European, spre exemplu, ca să nu mai vorbim despre comisie. Dialogul structural este, structurat este o, un instrument foarte bun de comunicare al tinerilor cu mm, ministrii tineretului și sportului, spre exemplu. Asta este bine, dar nu este suficient. În ceea ce privește rolul organizațiilor de tineret în punerea în aplicare a acestei strategii, trebuie să spun că rezoluția Parlamentului European din 26 octombrie 2016 în ceea ce privește evaluarea strategiei în domeniul tinerilor arată că 50% din organizațiile de tineret consideră că părerile tinerilor nu sunt luate în seamă atunci când sunt creionate strategiile și politicile pentru tineret. Deci, iată, există sentimentul clar că um, tinerii nu sunt suficient ascultați. Organizația noastră, cea a cercetașilor, uh, se bazează pe procese democratice de consultare a tinerilor, de consultare sistematică, însă foarte adesea crede, credibilitatea noastră ca reprezentanța ai tinerilor este pusă sub semnul întrebării. Să știți că noi uh, luăm în calcul uh, problemele și nevoile tinerilor și le transformăm, în, le redactăm în propuneri legislative. E nevoie de experiență în acest sens avem uh, Uh, noi asigurăm responsabilizare de la egal la egal, educare, educație civică și uh, rentabilitate. Elemente foarte importante. Deci uh, costul nostru la adresa societății este foarte redus. Um, în 2018 este anul în care va fi publicată validarea Um, învățământului non-formal și informal. Uh, de fapt, acesta va fi pus în aplicare, însă deocamdată uh, această validare, validarea inputului din partea organizațiilor este foarte redusă. Și în ciuda faptului că face parte din strategia europeană pentru tineret ce ar trebui așadar să fie o prioritate pentru comisie, am putut vedea că prioritățile în domeniul educației ale Comisiei nu se ocupă absolut deloc de voluntariat și organizațiile de tineri. Absolut deloc nici de învățământul uh, non-formal. Toată lumea recunoaște că este nevoie să se investească în educația civică. Și totuși, rolul organizațiilor de tineret este nerecunoscut ca atare. O adevărată strategie europeană ar trebui să se asigure că statele membre investesc suficient și în uh, educația formală și în educația non-formală și informală. În unele țări, investițiile în organizațiile tineret sunt minime. Ori, la urma urmei, acest lucru face ca multe dintre aceste organizații să se folosească de uh, programul pentru tineret, um, strategia să, drept singura sursă de finanțare, ceea ce crește foarte mult presiunea pe acest, această strategie. Deci trebuie să existe instrumente de monitorizare la nivel național pentru a ne asigura că investițiile sunt suficiente în ceea ce privește participarea tinerilor. Da, e un instrument eficient, asta fără doar și poate, dar trebuie să, se, să ne bucurăm de sprijin pentru a obține și mai multă finanțare și sprijin. Vă mulțumesc! Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für Mulțumim foarte mult pentru mm, această prezentare a dumneavoastră și uh, vom încerca acum să Purcedem la noua procedură, îi voi ruga pe raportoare și pe raportori să ia cuvântul, dar după cum spuneam, facem acest joculeț de ping-pong despre care vorbeam, așadar adresați întrebarea, vine răspunsul și apoi există posibilitatea unei întrebări suplimentare și trecem mai departe. Hai să încercăm. Hai, da, ai cuvântul. Sí, muchas gracias, Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să pun întrebarea într-un minut. Sunt de acord cu ceea ce spunea doamna Potar în legătură cu nevoia de a implica mult mai mult organizațiile tinerilor în toate punctele de vedere, dar există o parte a societății, o parte a tinerilor care nu aparțin unor asociații de tineret, care nu au revendicări specifice, um, pentru că au de muncă, au locuință, deci nu au nevoi specifice pentru a se adresa instituțiilor. Cum putem să-i atingem pe acești tineri care nu simt nevoia de a se integra, de a, de a participa la programe de voluntariat și așa mai departe. Există o mare parte din tineret care nu este inclusă în aceste rețele um, cu care putem să avem un contact instituțional. Cum putem să atragem mai mult această parte a societății? Perfect, va punct la. Perfect, uh, la țintă. Vă rog, aveți posibilitatea să răspundeți acum. Mulțumesc. Este o întrebare foarte bună. Mai întâi aș spune că speram să sperăm să obținem mai multă implicare a tinerilor, nu doar în organizațiile tineretului, dar și în sport, în organizații în general, în societate în general. Această implicare este foarte utilă. Nu cred că organizațiile tinerilor sunt singurii actori posibil pentru care să faciliteze participarea la societate. Există și dreptul tinerilor să nu se implice, să nu facă nimic. Dar cred că consiliile locale ale tineretului sau festivalurile tineretului pot fi de asemenea uh, locuri unde tinerii se pot exprima. Există tot felul de instrumente prin care tinerii se exprimă. De exemplu, prin anchete online, deci există multe alte modalități de a-și face glasul auzit. Dar, sincer să fim, din perspectiva noastră, considerăm că implicarea tinerilor, indiferent în prin ce formă, este pozitivă. Înseamnă mai mult decât a fi auziți, înseamnă a contribui pozitiv la societate. Vielen Dank. Noch eine Nachfrage, oder? Mulțumesc. Mai doriți să adresați o întrebare suplimentară sau a fost clar? Bun. Continuăm cu domnul Malinov, deci, întâi trecem uh, la raportori și apoi luăm celelalte intervenții. Deci raportorii, raportorii din umbră și apoi ceilalți uh, interesați. Domnule Malinov, doriți să adresați o întrebare? Dacă nu, atunci îi dau cuvântul doamnei Michels. Nici dânsa nu dorește. Helga Trupel nu este aici. Bun, continuăm cu Silvia Costa. Eh, mi-a o plăcere sentire la... A fost o plăcere pentru mine să vă ascult. Cunosc bine mișcarea cercetașilor și o apreciez de mulți ani. O întrebare. Deci prioritate se acordă noi strategii pentru internet, pentru tineri, mă scuzați. Într-adevăr, alături de mm, doamna Gardia Zabal, dorim să acordăm prioritate acestei strategii. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu Corpul de Solidaritate, acest program. Noi dorim să integrăm uh, ideile de voluntariat, uh, de solidaritate, relații cu țări terțe și implicarea organizațiilor tinerilor. Vă întreb, ce credeți că am putea face mai mult? Sau uh, cum, cum se poate modifica uh, această rețea sau cum se poate îmbunătăți? Mulțumesc! Corpul European de Solidaritate va include Serviciul European de Voluntariat. E foarte bine, dar pentru a merge mai departe, cred că voluntariatul trebuie abordat ca politică. Avem deja metode deschise de coordonare în educație, dar nu avem nimic pentru voluntariat. Eu cred că acest corp european de solidaritate trebuie să includă și acest aspect – asigurându-ne că organizațiile internaționale și naționale care au o dimensiune legată de voluntariat se vor putea coordona inclusiv prin noi instrumente pentru gestionarea voluntariatului. Deci să colaborăm la politicile, la eh, legislația în domeniul voluntariatului la nivel uh, național și european. Astfel putem să trecem, să ajungem într-o nouă dimensiune. Întrebare suplimentară, Silvia, mai dorești să completezi? Ui, să... Din punctul dumneavoastră de vedere, voluntariatul trebuie să fie dimensiunea majoră a, a Corpului European, deci să se pună accentul pe voluntariat și nu pe partea legată de ocupare. Este foarte util să avem acest instrument pentru că um, oferă un avantaj la nivel de mobilitate. Eu cred că avem nevoie însă de o dimensiune mai largă, deci poate jumătate pentru voluntariat și jumătate pentru coordonare, pentru politici, pen și pentru ca organizațiile să poată să facă schimb de bune practici în acest domeniu. Ja, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult. Acum Mihaela Șoidrova. Za ta Mulțumesc pentru aceste cuvinte introductive și îmi cer scuze că m-am alăturat ceva mai târziu acestui, uh, acestei dezbateri. Însă mie strategia europeană pentru tineri mi se pare un instrument, o strategie foarte importantă. Și de asemenea colaborarea cu dumneavoastră mi se pare extrem de importantă. Pentru că dumneavoastră aveți astfel posibilitatea să ne spuneți ce vă lipsește în cadrul acestei strategii, ce vă mai doriți și, într-adevăr, este o misiune a dumneavoastră să transmiteți aceste informații mai departe, să spuneți că Uniunea Europeană beneficiază, că are această strategie și că poate oferi ceva oamenilor. De asemenea, este vorba despre buget, despre fondurile corespunzătoare și cred că noastră sunteți în stare să produceți dintr-un euro 10. Vreau să spun că aici este vorba despre o investiție. O investiție a Uniunii Europene în tânăra generație, în tinerii care sunt capabili să multiplice fiecare euro. Și ei știu cum să folosească acești bani în activitățile lor voluntare. În ceea ce privește ce facem pentru tinerii care nu sunt organizați, ei bine, tocmai tinerii fie că este vorba despre organizații de cercetaj sau organizații în alte forme, ei pot lucra deja și sunt capabili să promoveze colaborarea, să ofere prietenie tuturor celor care nu au găsit așa ceva în altă parte. Fiecare tânăr are nevoie de uh, prietenii, de camaraderie și de colaborare. Aceste organizații, așadar, pot uh, lucra pentru tinerii care nu au găsit altă ancoră. Președinta, mulțumesc, vă rog, puteți răspunde. Um, Cred că la nivel local putem avea centre pentru tineri și persoane care să lucrează cu tinerii în comunități, care pot uh, să aibă contacte cu tinerii dincolo de organizațiile tineri, de tineret. Nu trebuie să obligăm să se implice toată viața dar putem să propunem festivaluri pentru tineri și alte evenimente în care să se simtă, de care se simtă atrași. Cred că organizațiile tinerilor trebuie să beneficieze de sprijin pentru a intra în contact cu tinerii, pentru că deocamdată există puține capacități și puține posibilități de a crea grupuri noi, de a crea structuri noi în comunitățile în care ele nu există. Mulțumesc foarte mult. Uh, observ că nu mai dorește nimeni să adreseze întrebări, așadar o voi face eu. Vreau să mă refer la dialogul structurat. Care este experiența dumneavoastră cu uh, dialogul structurat? Ce experiențe ați avut în trecut? Pentru că la început, când am uh, început să discutăm uh, despre acest subiect, uh, exista îngrijorarea că această abordare de jos în sus ar fi fost problematică, deci că se fac, se încep dialoguri structurate de la nivel local, astfel încât informațiile să ajungă până în sus, respectiv până în Europa. Și exista uh, îngrijorarea că informațiile nu se vor dispersa până acolo unde se dorește. Care au fost experiențele dumneavoastră în acest sens? Um, în primul rând, cred că e interesant să vedem și să discutăm la nivel european despre chestiuni de nivel local. Eu cred că consiliile locale ale tinerilor sunt cel mai bun loc pentru a discuta despre probleme locale, iar la nivel european trebuie să abordăm doar chestiunile la, din dimensiunea europeană ar fi, cred, o modalitate mai relevantă de a aborda lucrurile la fiecare nivel. Trebuie să uh, existe perspectiva um, unde se poate obține cea mai bună valoare adăugată. Cu toții facem eforturi pentru a consulta partenerii la toate nivelurile, local, național și să încercăm să participăm la acest dialog din perspectiva tineretului. Este oare eficient acest dialog? Este suficient de eficient pentru a aborda toate subiectele și toate perspectivele într-un eveniment unic? Probabil nu. O întrebare suplimentară. A fost abordarea corectă pentru dialogul structurat, ca în fiecare an să se aleagă o temă uh, generală, în loc să se spună dialogul structurat, indiferent de nivelul la care se desfășoare, se decide el însuși care să fie subiectul relevant în momentul respectiv, în loc să existe această supra-temă aceasta este, acesta este subiectul care se va discuta anul acesta. Considerați că a fost corectă abordarea sau mai degrabă greșită? Uh, Cred că a fost interesant să avem uh, un uh, subiect bine definit, pentru că dacă discutăm despre de toate, probabil recomandările nu, nu sunt suficient de specifice. Deci am discutat despre cât de relevant era nivelul respectiv și întotdeauna am avut recomandări foarte bune. Problema a fost punerea în aplicare prea puține lucruri au fost puse în aplicare și prea puțină monitorizare a avut loc ca să vedem ce se întâmplă pe teren la nivel local, național sau european. Deci, până la urmă, dialogul structurat este mm, mai repede legat de educație sau uh, de participarea tineri, uh, de uh, uh, programele de, pentru ocuparea tinerilor decât de participarea tinerilor. Mulțumesc foarte mult! Mi se pare că a funcționat bine într-o primă rundă acest dialog al nostru și acum trecem la următorul nostru invitat, reprezentantul Forumului pentru Tineri, și dânsul are uh, 10 minute la dispoziție și apoi uh, trecem din nou la același stil de întrebări și răspunsuri. Danke. Hello everyone. As you heard, my name is Willem. Uh, bună ziua tuturor. Numele meu este Willem Mayama și uh, nu cred că este nevoie să vă mai spun mai multe despre mine. Sunt uh, reprezentant al Forumului pentru Tineri European, lucrez și ca voluntar, iar cei care nu uh, cunosc Forumul European pentru Tineri, vreau să vă spun că suntem o platformă care aduce la oaltă peste 100 de uh, organizații de tineri și organizații neguvernamentale. Activitatea noastră cu privire la strategia pentru tineri a început în anul 2016 și tot ceea ce vă voi spune reflectă discuțiile și dezbaterile pe care care le-am avut cu organizațiile noastre, și anume tinerii în Europa. Astăzi uh, vom discuta despre abordarea cross-sectorială a, uh, în Uniunea Europeană și sper că acesta să vă ajute în activitatea dumneavoastră. Acesta este conținutul, de fapt aceasta este structura prezentării mele. Voi începe prin a analiza uh, această politică uh, cross-sectorială, transsectorială, apoi uh, mă voi apleca asupra actualului stadiu ce dorim să mai îmbunătățim, apoi câteva idei ce ar putea fi făcut mai bine, în alt fel și, în fine, nu ar trebui să uităm că nu ne interesează politica transsectorială de dragul ei, ci uh, pentru a obține niște rezultate uh, astfel încât obiectivele finale să fie atinse. Deci, în final, ne vom întreba de ce, de fapt, ne aplicăm asupra acestor fapte. Bun, ce înseamnă transsectorial? Atunci când vorbim despre politica pentru tineri transsectorială, înseamnă că trebuie să existe o coordonare potrivită între toate sectoarele responsabile care se apleacă asupra uh, politicilor pentru tineri. Autoritățile publice care lucrează uh, cu subiecte care afectează uh, tinerii uh, și uh, evaluează, implementează și creează aceste politici. De asemenea, lucrăm uh, în definirea acestor politici, se poate vedea și o referință pe slide și ne-am întrebat cum să definim calitatea politicilor pentru tineri, iar uh, această abordare transectorială ni s-a părut un răspuns potrivit. Există trei indicatori uh, care evaluează dacă această politică este realizată uh, la un nivel de calitate acceptabil. În primul rând, trebuie să aibă loc o colaborare efectivă între sectoare. Ce înseamnă asta? Asupra acestui lucru voi reveni mai târziu. De asemenea, diversele aspecte care se legă de tineret trebuie să fie bine definite și urmărite urmărite uh, în toate politicile. De asemenea, politica pentru tineri și evaluarea acesteia să fie utilizată în diferite sectoare. Deci, asta înțelegem prin transsectorial. Ce facem în acest moment? În ce stadiu ne aflăm? Strategia actuală uh, definește nevoia de abordare transsectorială și, de asemenea, nevoia unei strategii pentru tineri. Așadar, într-o oarecare măsură ne găsim unde trebuie. În același timp, actuala strategie uh, are o abordare orizontală și una verticală, uh, tocmai pentru a atinge cât mai multe uh, sectoare. La nivel orizontal avem educația, uh, ocuparea și altele, iar pe nivel vertical avem acele aspecte esențiale, cum ar fi participarea democratică sau voluntariatul. În ciuda acestor ambiții politice, evaluarea strategiei pentru tineri, la care s-a referit și Margaret din 2016, indică că a fost uh, de mare influență uh, la nivelul uh, politicii esențiale, dar nu și la nivel orizontal. Deci sunt semne pozitive, dar mai sunt multe de făcut. O seamă de țări, se remarcă în același raport, um, au respectat și au abordat uh, transactorial această politică. Cele mai multe acțiuni comune pe care le-am identificat au fost crearea unei structuri interdepartamentale sau întâlnirea uh, periodică între ministere. De asemenea, în Suedia, în legislație s-a introdus o lege care uh, pune focusul pe tineri și uh, politicile din domeniu. Această lege suedeză arată clar că tinerii și politica din domeniu reprezintă un sector trans uh, sectorial și uh, că ține cont de educație, ocupare, uh, locuințe, uh, divertisment și așa mai departe. Deci, uh, putem să observăm câteva evoluții și niște bune practici, dar imaginea generală este inegală la nivel uh, european. Apoi, uh, trecând la nivelul instituțiilor europene, concluziile Consiliului din 2009 cu privire la strategia UE pentru tineri arată că abordarea transsectorială um, a fost menționată clar de patru ori, iar noi nu credem că uh, mai este vorba despre strict a pune aceste idei în scris, ci mai degrabă este vorba de a găsi cele mai bune instrumente și de a le îmbunătăți. Și aceasta este ambiția noastră și sper că uh, vom reuși să realizăm asta și în practică. Bun, acum, cum să facem acest lucru? Iată răspunsurile. Am avut uh, discuție cu uh, membrii noștri și vreau să le împărtășesc și cu dumneavoastră și mă bucur să facem, să purtăm astfel de discuții și în alte contexte. În primul rând, am propus să implementăm așa numitele youth checks, verificări uh, ale tinerilor. Evaluări uh, înainte și după adoptarea și implementarea legislației europene. De exemplu, Austria a făcut întotdeauna acest lucru, este o practică care este deja definită în anumite state membre. La nivelul Uniunii Europene, Parlamentul ca instituție ar putea să fie una dintre acele instituții care evaluează impactul fiecărei propuneri care vine de la Uniunea Europeană și care afectează viața oamenilor. Inspirație suplimentară uh, din partea statelor membre, trebuie să avem aceeași uh, abordare ca și statele membre în ceea ce privește uh, colaborare interinstituțională. Propunem uh, stabilirea unui grup de lucru interinstituțional și, uh, sigur că puteți să găsiți propriul nume la acesta, care să uh, adune la oaltă reprezentanți ai statelor membre, ai diverselor instituții, Parlament, Comitetul Regiunilor și așa mai departe. Și, de asemenea, um, părți interesate care susțin această politică, deci tinerii, organizațiile pentru tineri. Acest tip de grup ar putea să aducă la oaltă diferitele părți interesate și actori uh, interesați și să se asigure că există mai multă coordonare și colaborare decât se întâmplă în prezent. În al treilea rând, uh, planurile de lucru uh, care se referă la abordarea transsectorială. Acestea ar trebui să aibă o indicație clară uh, cu privire la părțile implicate și responsabilitățile acestora. Acestea trebuie să fie bine definite de la început și incluse în planurile de lucru. În fine, un lucru pe care l-am învățat uh, de pe urma evaluării este recomandarea de a continua acest uh, mainstreaming use ca pe o zonă principală de interes. Trebuie să identificăm noi câmpuri de interes și să le includem, dar să includem și obiectivele de politici specifice și responsabilitățile referitoare la aceste domenii calitatea politicilor, se referă la standardele noastre de politică și acestea uh, au nevoie de uh, standarde clare care să fie evaluate și de asemenea susținute financiar. Și, în fine, dacă este să ne gândim la noile domenii, trebuie să includem și cei mai importanți beneficiari, tinerii, uh, organizațiile pentru tineri în discuții. La nivel național, această metodă de coordonare deschisă ne arată ce putem face. În primul rând, ne gândim la planurile de acțiune de la nivel național, care sunt parte a unor uh, metode cu care se lucrează și ar putea fi introduse și în domeniul uh, acesta care se referă la tineri. Apoi, în practică, planurile ar trebui realizate de către statele membre și uh, modul în care își ar atinge obiectivele, acesta trebuie să fie indicat în uh, documentul de strategie. Trebuie să ne asigurăm că există un nivel uh, de coerență la nivel european. Organizațiile pentru tineri, după cum spuneam, trebuie să fie implicate în dezvoltarea acestor planuri naționale. Un ultim punct, pentru că mai am un minut. Este foarte important uh, să aducem în prim plan oamenii în contextul politicilor care îi afectează. Vorbim aici despre politici noi care au implicații noi. Știm foarte bine că uh, tinerii au drepturi. Asta se știe aici la Parlament, dar în realitate mulți tineri au foarte multe probleme în a-și uh, în a beneficia de drepturile lor. Și asta nu trebuie să se mai întâmple la noi în Europa. Este clar că trebuie să facem mai mult și este clar că unele dintre, dintre, dintre instrumentele de care beneficiem nu sunt suficient de eficiente. Dar trebuie să ne asigurăm că există cel puțin la nivel politic această ambiție de a îmbunătăți lucrurile. Procesul spre uh, de uh, îmbunătățirea acestei strategii este o ocazie bună de a aborda această provocare și de a arăta tinerilor europeni că Europei le pasă de ei, că le oferă șanse și că îi ascultă și face tot ceea ce poate pentru ei. Iar noi, cei de la Forumul European pentru Tineri, uh, așteptăm cu nerăbdare și ne dorim să facem parte din acest proces. Vă mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Președinte, vă mulțumesc foarte mult și acum uh, Trecem așa cum uh, am procedat și până acum la secțiunea de întrebări și răspunsuri. Dau cuvântul în primul rând uh, raportoarei noastre, dacă dorește să ia cuvântul. Te rog. Sí, muchísimas gracias, eh, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, cu ocazia forumului tineretului am avut multe ocazii de a discuta despre politica pentru, politicile pentru tineri. Toată lumea înțelege acum că politicile pentru tineri trebuie să fie prioritare și transversale. Sunt de acord că încă uh, nu uh, am inventat instrumentele pentru a transpune în realitate această dorință. Uh, la fel se întâmplă și în cazul politicilor de gen. Se știe ce se vrea să se facă, dar nu se știe cum. Aceste youth checks sunt interesante. Ne-ați spus că se face acest lucru, de exemplu, în, în alte țări. Poate ar trebui să ne dați mai multe detalii. Ce fel de standarde, de indicatori se folosesc pentru a se face aceste youth checks uh, în politici transversale? și uh, dacă puteți să ne propuneți obiective specifice, la ce vă referiți când vorbiți despre obiective specifice? Poate v-ați gândit la anumite domenii care au fost oarecum uitate în cadrul politicilor pentru tineri. Într-adevăr, uh, s-a vorbit despre tineri când a fost vorba de, uh, de ocupare sau de drepturile omului, dar poate că și în domeniul sănătății sau în domeniul libertăților. Poate putem găsi obiective mai specifice. Da, bitte. Vă rog, puteți să răspundeți. Thank you, very, <clears throat> thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că acest răspuns uh, întărește încă o dată uh, faptul că ne aflăm de aceeași parte și mergem spre aceeași direcție. Important este să vedem cum o facem. În ceea ce privește verificările pentru tineri, use checks, am menționat Austria ca un exemplu, însă există și alte state membre unde se întâmplă acest lucru, iar această discuție pe care o avem cu Consiliile Naționale pentru Tineri, ei bine, și aceasta merge pe aceeași direcție ca un feedback din partea dumneavoastră, care pare să fie pozitiv, uh, sigur, ne bucurăm să preluăm acest subiect și să-l mai discutăm, să vedem în ce fel, în mod specific, ar putea să fie adaptat mai bine uh, la contextul european. Nu vreau să vă las impresia că aceasta este o politică care se potrivește pentru toți și că modelul austriac ar putea fi aplicat în întreaga Europa. Există voci care spun că acest model ar putea fi implementat altfel chiar și în Austria. Este o discuție pe care o avem, dar nu am ajuns încă la niște concluzii referitoare la maniera specifică de a implementa acest proiect. Însă vom discuta despre asta uh, la nivel intern și apoi putem să mai discutăm și cu dumneavoastră. Referitor la căile de urmat în ceea ce privește politica pentru tineri, este un uh, domeniu foarte vast și singurul mod în care mă pot gândi la uh, acesta este prin implicarea părților uh, interesate. Deci discutăm aici despre nivelul local uh, și sigur că acolo competențele politice sunt diferite, dar la nivel european uh, suntem implicați în multe dintre discuțiile care au loc. Tinerii, în calitate de parte interesată, sunt implicați în discuțiile cu privire la educație, voluntariat, uh, învățare non-formală și participare, dar există și alte subiecte cu privire la viitorul Europei, de exemplu, sau uh, integrarea în Uniunea Europeană, unde există spațiu, dar uh, nu și pentru noi, din păcate. Deci, uh, ne-am bucura să ne implicăm mai mult și în astfel de domenii și credem că tinerii europeni din Europa, la modul general, s-ar bucura de asemenea. Președinte, mulțumesc. Doamna Niriada, un minut. Mulțumesc, aș dori să vă mulțumesc pentru prezentare și uh, îmi place că aveți o abordare holistică, pentru că asta înglobează practic totul. În același timp, cred că uh, această abordare este un punct de plecare bun, pentru că, încă o dată, abordarea este holistică. Cred că putem cădea cu toții de acord că uh, Sănătatea mentală este foarte importantă și, sigur, sistemele uh, educaționale sunt diferite dintr-o țară într-alta, dar dacă este vorba despre sănătatea mentală, atunci lucrurile sunt destul de unitare peste tot. Și eu, în calitate de deputat irlandez, pot să spun că acesta este un subiect uh, foarte important. Avem rate foarte mari de suicid în rândul tinerilor și cred că se neglijează un pic acest subiect. Și cred că uh, ar trebui să discutăm adesea despre acest subiect, pentru că discutăm despre încurajarea tinerilor, investitul în aceștia, um, dar cred că ar trebui să ne concentrăm uh, și asupra aspectelor care ne îngrijorează în prezent. Deci, într-adevăr, youth checks, um, studii de impact, dar uh, vorbind cu organizațiile din Irlanda, Uh, cred că sunt probleme și în ceea ce privește accesul egal la educație și, de asemenea, supraîmpovărarea tinerilor cu credite înainte de a-și fi încheiat educația sau înainte de a ajunge pe piața muncii. Așadar, putem să mai facem foarte multe uh, cu această politică, dar vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Mă bucur să observ progresele pentru că știu că este o uh, politică în evoluție. Președinta, mulțumesc dacă doriți să reacționați. Um, Am textul uh, original al rezoluției noastre din 2016 și în această rezoluție avem un întreg capitol care vizează principiile, deci principiile pe care ar trebui să se bazeze această strategie. Une dintre ele, cum ar fi uh, abordarea transsectorială și participativă, uh, au fost abordate. Dacă doar sărim din criză în criză și încercăm să stingem uh, rând pe rând fiecare foc, cu siguranță nu vom uh, ajunge prea departe. Dacă însă vom fi mai strategici și mai durabili în gândirea noastră, vom contura niște politici bune de viitor, dar și de prezent. În ceea ce privește sănătatea mentală și educația, Iarăși, e vorba de principiile care sunt acoperite de rezoluția noastră. Și poate ar fi interesant să discutăm mai în amănunt în privința definirii acestor obiective. În privința creditelor, uh, și eu am un credit uh, la bancă, aștept să am un loc de muncă să-l pot și plăti. Er- Destinul, la un moment dat, uh, ne-a afectat pe toți la un moment dat, dar nu așa ar trebui să fie, educația ar trebui să fie gratuită. Și acum uh, doamna Șoidova și apoi domnul uh, Maric. Uh, Vă mulțumesc foarte mult. Um, salut activitatea organizației dumneavoastră, organizație umbrelă pentru multe organizații de tineret. Am colaborat foarte bine în trecut cu Forumul European al Tinerilor aveți o abordare foarte structurată, foarte sistematică. Aș vrea să știu care vă este părerea în privința garanției pentru tineret, um, acest program. Ținta acestui program este de a-i ajuta pe tineri să își găsească un loc de muncă. Deocamdată ne aflăm în etapa în care acest program va fi modificat – dar aș vrea să știu ce ne-ați putea recomanda dumneavoastră în această privință. Cred că ne-ar fi foarte util să știm care vă este punctul de vedere. Da, vă rog, răspundeți. Mă bucură nespus întrebarea dumneavoastră. Am avut o întrunire a Consiliului această săptămână. Am uh, discutat ore în șir pe marginea garanției pentru tineri și viitorului acesteia. De fapt, chiar am adoptat un document în această privință pe care, din păcate, nu am timp să îl iau la bani mărunți, dar în mare vă pot prezenta elementele. În primul rând, spunem că inițiativa este una bună. A atras și multe critici, dar din punctul nostru de vedere ă, se recunoaște faptul că ă, tinerii trebuie să beneficieze de investiții și garanția pentru tineri e chiar o dovadă în acest sens, un exemplu, un bun exemplu. Acum, realist vorbind, eh, punerea în aplicare a fost eh, foarte neregulată. La nivel european, dai finanțările și direcția generală, dar totul depinde până la urmă de contextul național și contextul local. Și în aceste contexte se, pot, se pot face extrem de multe lucruri. Și, în fine, indiferent de cât uh, am ne-ar plăcea nouă finanțările europene, nu credem că problema ocupării tinerilor poate fi ocupată, rezolvată doar la nivel european. Uh, rolul esențial ar trebui să revină statelor membre. Uniunea Europeană poate veni în ajutor dar uh, la nivel național ar trebui să se facă investiții mult mai serioase în ceea ce privește pe tineri decât se face la ora actuală. Mulțumesc, da. domnul Malinov. Un minut, vă rog. Da, având în vedere că toată lumea umblă cu felicitări, permiteți-mi și mie să vă felicit. Uh, m-am uitat în Europa de dimineață și am văzut că una dintre propunerile cele mai bune de schimbare și de renovare, tocmai de la organizația dumneavoastră provine. Iar, în, în general, cei din organizațiile de tineri vin cu o perspectivă nouă, proaspătă, bună, dar acum permiteți-mi să vin cu o perspectivă nouă asupra problemelor europene sunt sincer cu dumneavoastră pe un subiect uh, care nu prea se vorbește. Una, unul din cinci tineri uh, se află în pericolul de a cădea sub pragul sărăciei sau excluderii sociale. Nu doar unul din cinci, mult mai mult. Mulți tineri pleacă din estul Europei către Occident. E vorba de un adevărat exod ca, uh, suntem cu toții pro-europeni, e un proiect care ne entuziasmează pe toți, dar totuși integrarea europeană a dus la un exod uriaș din est către vest. Bulgaria nu e cel mai rău exemplu, dar e unul dintre cele mai rele. Tineri educați. Tineri care se regăsesc apoi în forumuri precum cel al dumneavoastră. Tineri uh, de care oricare economia oricărei țări s-ar bucura să aibă în rândul ei, părăsesc țara și probabil că tinerilor li se cere în ultimă instanță părerea atunci când sunt definite politicile la nivel național. E vorba de o problemă ce nu se va rezolva ușor sau de pe o zi pe alta, dar aș vrea orice fel de mână de ajutor am putea căpăta. Inițiative, propuneri concrete, politici uh, generale, gesturi simbolice, orice. E un subiect care nu prea este abordat, dar merită întru totul atenția noastră. Mulțumesc! Vă mulțumesc! O întrebare foarte cuprinzătoare, domnule Maier. Domnule Mayama, mă bucur că am reușit să vă pronunț numele. Very honest answer. Foarte sincer, uh, noi nu am discutat la nivel intern această problemă, la nivelul platformei noastre. Nu a prezentat un subiect clar de dezbatere. Dar cred că ce spuneți dumneavoastră are de a face cu ce spuneam mai devreme, și anume că Europa ar trebui să fie o, o punte între statele membre discutam cu colegul bulgar, care vă va vorbi despre efectele strategiei europene asupra politicilor din Bulgaria și uh, cred că această practică este un exemplu în sine. Condițiile, accesul la drepturi, uh, toate uh, circumstanțele naționale și locale, contextele naționale și locale, sunt importate, însă noi la nivelul uh, forumului pentru tineret nu am discutat aceast, acest subiect în intern deocamdată. Mulțumesc foarte mult. Mai sunt două solicitări de intervenție și apoi încheiem această sesiune. După cum spuneam, întrebare scurtă, apoi răspuns. Doamna, vă rog, aveți cuvântul. Uh, tu al boxer, ho capito posto, oh, sorry, sorry. I, I heard the... Thank you. Sorry. Um, Onnan kezdeném, hogy ugye találkoztunk már többször a Youth Forum képviselőivel. Vă mulțumesc. Ne-am mai întâlnit de multe ori, dumneavoastră, Forumul Tinerilor și cu mine, în perioada 2013-2015, pentru că eu am luat parte la revizuirea raportului și în perioada de pregătire a rapoartelor au avut loc mai multe întâlniri și a reieșit clar că înainte de toate ne trebuie o strategie. O strategie care ne va ajuta să țintim acele grupuri care nu fac parte din niciun fel de organizație și cum putem noi să le venim în ajutor. Însă, din experiența dumneavoastră, care sunt statele membre care au fost uh, modele, să spun așa, în acest uh, sens? Puteți să fiți cât se poate de sincer, puteți să insultați anumite state membre dacă vreți. Uh, also concerning the member states. Deci puteți fi cât de sincer vreți. Nu, vreau să fiu sincer, clar dar la cald nu prea pot răspunde aceste întrebări. Cu siguranță avem date disponibile la nivelul forumului eh, care ne provin din statele membre, dar la cald, repet, n-aș putea să arăt cu degetul pe nimeni. Silvia, o Minute. Lei prima a dit una cosa Silvia Costa, ați spus uh, din aur, e un lucru care mi-a plăcut mult. Mi-ați spus, nu dorim să fim ascultați doar în legătură cu politicile pentru tineri. Am dorit să fim ascultați în general în legătură cu politicile europene. Este extrem de important ceea ce ați spus. Deci, nu doar să vă ascultăm în legătură cu ce poate să facă Europa pentru tineri, dar pierdem uh, lucruri prețioase neascultându-vă punctul de vedere în legătură cu viitorul Europei sunt lucruri importante când vine vorba de cetățenie și de rolul activ al tinerilor. Aș dori să vă întreb ce ați dori să faceți mai mult pentru viitorul Europei și nu e o întrebare retorică. Aveți un lucru concret uh, pe care doriți să-l faceți împotriva naționalismului, împotriva uh, modului în care lumea se închide. Um, uh, eu cred că tinerii nu sunt eurosceptici, doresc ca Europa să meargă înainte și cred că greșim când spunem că tinerii sunt sceptici poate nu sunt foarte pozitive în legătură cu ce nu face Europa sau nu face încă. Deci spuneți-ne ce părere aveți despre ce noi nu facem încă cum ați dori să facem. Wow. <clears throat> wow, I think we would need another Oh, cred că am avea nevoie de cel puțin încă o după amiază pentru a acoperi toate aceste puncte și a le discuta. Uh, Știți, uh, discuția pe marginea viitorului Europei este în curs. La anul vor avea loc uh, alegeri europene. Este vorba despre vremuri în care ar, uh, în care putem și ar trebui, de fapt, să punem accentul pe agenda pentru tineri. În luna mai a anului trecut noi am prezentat documentul nostru, care nu viza doar politicile pentru tineri, ci uh, și alte domenii de politică. Vorbeam despre instituții și despre um, modalitățile în care acestea ar, putea să ar trebui să conlucreze. Am uh, încercat să comunicăm în privința tuturor evenimentelor organizate um, la nivelul Comisiei Europene în această privință. Vai, nu știu cum să rezum cât mai bine răspunsul. Din câte am înțeles noi de la organizațiile noastre membre, Europa are un potențial uriaș, dar care este accesibil uh, în mod foarte diferit. Unii tineri, unele organizații beneficiază de pe urma programelor europene și atunci când se întâmplă acest lucru, sentimentul e că lucrurile merg excelent. Dar Uh, la Erasmus Plus, spre exemplu, um, există atât de multe cereri încât uh, programul nu, poate, nu le poate acoperi întru totul. E clar că avem nevoie de mai multă Europa, pentru că Europa ne-a promis foarte multe nouă tinerilor. Și nu vrem niciun fel de, nu știu ce, nebunie. Nu, vrem să se respecte uh, Mm, promisiunile pe care le-a făcut Europa vis-a-vis de noi. Ja, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult și pentru aceste cuvinte cât se poate de uh, clare. Și acum îi voi da cuvântul domnului Ceaba Borboli, care reprezintă Comitetul Regiunilor și care are de prins un avion, așa încât uh, îl uh, vom asculta înainte să trecem la următorii experți din Spania și Bulgaria. Domnule Borboli, aveți cuvântul. zece minute. Uh, thank you for the... Vă mulțumesc pentru invitație. Este o bună ocazie pe care ne oferiți nouă Comitetului Regiunilor, unde sunt raportor uh, pe domeniul tineret și educație. Astăzi voi vorbi despre evaluarea strategiei europene pentru tineri din perspectiva politicilor locale și regionale. În alte cuvinte, care este rolul autorităților locale și regionale în oferirea unor oportunităților egale pentru toți tinerii? Cum se pot oferi o integrare activă, o participare a tineretului în procesele democratice? Mai întâi, Obiectivul politicilor pentru tineri este acela de a se oferi oportunități egale, să promoveze integrarea socială, să îmbunătățească competitivitatea tinerilor pe piața muncii, să mm, promoveze cetățenia activă, să consolideze activitatea profesională a tinerilor, să lupte împotriva discriminărilor și să promoveze înțelegerea interculturală. Prin toate uh, strategiile și uh, politicile, incorporând uh, măsuri uh, orizontale pentru a lupta împotriva discriminărilor pe, um, din motive religioase, etnice, sexuale și așa mai departe. În ceea ce privește integrarea tinerilor dezavantajați, politicile statelor membre trebuie să acorde prioritate incluziunii persoanelor în situații de risc, cum ar fi cei care nu sunt integrați în instituții de învățământ sau de formare. În legătură cu tinerii vulnerabili, este clar că e nevoie de inițiative pentru a-i sprijini uh, pe cei care ies din sistem pentru a oferi oportunități echitabile, toate statele membre trebuie să garanteze un pachet de bază pentru tineri. În acest pachet s-ar putea concentra pe următoarele priorități. Acces la inter- internet uh, cu bandă largă, învățarea unui al doua, al doua limbi străine, consiliere în, în uh, carieră și să ofere surse de finanțare accesibile pentru a se face studii, pentru, pentru a face studii care să le ofere perspective în carieră. Promovarea cetățeniei și a participării tinerilor poate fi asigurată încurajând implicarea tinerilor în activitățile politice, mai ales în ale... Mm, având în vedere că participarea lor la alegeri este foarte scăzută în comparație cu alte generații. În ciuda acestui lucru, mulți tineri sunt interesați de activitățile organizațiilor de tineret, mediile sociale și uh, voluntariat și uh, ar dori chiar uh, să scadă vârsta minimă de la care se poate vota. Implicarea tinerilor în procesul democratic uh, are obiectivul ca vocea lor să fie auzită. Deci chiar persoane mai tinere ar trebui să fie implicate uh, la diverse niveluri în multe domenii ale politicilor. Acest lucru ar trebui să, se, să aibă loc uh, sub forma unui dialog structurat. De exemplu, ar trebui să fie implicați în eforturile um, autorităților locale și regionale pentru um, elaborarea strategiilor pentru tineret. În ceea ce privește oportunitățile egale, nu trebuie să uităm uh, situația tinerilor din zone rurale și periferice. Oportunități egale trebuie oferite și tinerilor care trăiesc în comunități mici în zone rurale sau periferice care se confruntă cu provocări de ordin uh, demografic. Planurile de acțiune ar trebui să se concentreze uh, pe um, stabilirea de legături între calificări și nevoile din teritoriu trebuie să se acorde uh, importanță deosebită populației tinerii care, tinere care este strategică în aceste zone. Este extrem de important ca acești tineri să rămână în mediul rural uh, și implicați în activitățile de acolo. Trebuie să existe programe țintite pentru acești tineri. Nu mai trebuie să subliniez rolul important al autorităților locale și regionale uh, în politicile pentru tineri. Autoritățile locale și regionale sunt responsabile eh, pentru a găsi soluții la nivel local pentru a eh, face să crească competitivitatea regiunii respective și, pe de altă parte, să consolideze oportunități legale în rândul tinerilor. Vă mulțumesc pentru atenție! Aplausos vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult. Și începem din nou cu Aida. Te rog. Președinta. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, a fost foarte interesant să ascultăm perspectiva autorităților locale și regionale, pentru că deseori uh, ne întrebăm uh, cum se împart competențele pentru politica de tineret între nivelul european, național și regional. Eu cred că Întrebarea este cum ne putem organiza mai bine, cum ne putem coordona. Și aș dori să știu din punctul de vedere regional de ce aveți nevoie din partea Uniunii Europene. Ce fel de participare aveți nevoie din partea noastră? Ce, de ce fel de finanțare au nevoie regiunilor pentru, regiunile pentru ca activitatea în acest domeniu să fie mai eficientă? pentru că dacă facem toți același lucru, nu merge. Deci, din punctul de vedere regional, care ar trebui să fie rolul Europei în politicile pentru tineret? Yeah, Vă rog, domnule Borboi. Uh, nagyon fontosnak uh, tartjuk, amit uh, elmondtam. Mulțumesc. Ceea ce ați spus este foarte important. Trebuie să se îmbunătățească calificările, competențele, trebuie să ne asigurăm că se promovează aceleași oportunități în rândul tinerilor. Am dorit ca tinerii din întreaga Europa să beneficieze de aceleași oportunități. Sunt de acord cu um, antevorbitorul meu în calitate de raportor pentru uh, politicile de tineret, am uh, văzut că multe proiecte din Garanția pentru Tineri uh, nu au fost duse la bun sfârșit. Deciziile care îi afectează pe tineri trebuie să fie luate la nivel local, Mm, când vine vorba de petrecerea timpului liber, de sport și alte domenii. Tocmai am uh, adaptat uh, un raport care se oferă la educație, la învățământ, în care spunem că programul Erasmus Plus nu este suficient. Trebuie să vedem ce oportunități oferă și alte proiecte și programe pentru a asigura resursele necesare tinerilor. Pentru că doar în țările în care uh, s-a lucrat la aceste programe, uh, se acordă suficientă atenție problemelor uh, tinerilor. Autoritățile locale și regionale trebuie să schimbe și procesele de luare de decizie. Avem atât de multe puncte pe ordine de zi în fiecare zi, dar prea puține se referă la tineri. Politicienii de la nivel local și regional, în general, adoptă legislație, măsuri pentru alegătorii lor. Și alegătorii lor, în general, nu sunt tinerii. Și trebuie să abordăm aceste lucruri din perspectiva strategiei pentru tineri. Mulțumesc foarte mult. Observ că nu mai dorește nimeni să adreseze vreo întrebare, așadar vă mulțumesc și dacă trebuie să plecați, uh, vă rog să ne părăsiți uh, fără probleme. Suntem uh, interesați și de raportul Comitetului Regiunilor care va fi redactat datorită dumneavoastră și sper ca și dumneavoastră să plecați de aici cu niște recomandări și sugestii pe care să le puteți îngloba în raportul dumneavoastră. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Și acum trecem la uh, domnul Denis Itașo, care este deputat răspunzător pentru cultură, turism, tineri, sport și cooperare într-un uh, județ din Spania, într-o zonă din Spania. Vă rog, aveți cuvântul pentru 10 minute. Eh, eh, Mulțumesc. Mai întâi doresc să mă prezint. Mă cheamă Denis Ceaso, sunt uh, deputat uh, pentru uh, cultură, tineret și sport pentru o regiune din țara Baștilor, San Sebastian Donestia, în Spania și uh, Uh, mă bucur că mă aflu azi în fața Comisiei pentru um, Cultură și Educație din Parlamentul European, că pot să particip um, la strategia pentru tineri. Um, dorim să vorbim despre experiența noastră în legătură cu cultura digitală revoluția digitală, odată cu apariția internetului și a diferitelor rețele, ne influențează mult viața, comunicarea, modul în care avem acces la informații, la finanțe, dar și relațiile interpersonale, petrecerea timpului liber, transporturile, dar și participarea la viața politică. Sunt multe domenii în care tinerii au un cuvânt de spus și Tinerii reprezintă o parte din societate deosebit de vulnerabilă uh, față de riscurile lumii digitale. Deci, este un domeniu care oferă extrem de multe oportunități, care a permis societății să avanseze, dar care implică și multe riscuri. De ce mai ales pentru tineri? Pentru că considerăm că lumea tinerilor și adolescenților uh, este um, uh, invadată de o serie de stimuli, inclusiv uh, prin mediile digitale, unde nu pot să se bucure de sprijinul școlii sau uh, al persoanelor adulte. Deci, practic, învață singuri în mediul digital. Programul pentru cultura digitală a fost uh, uh pornit Uh, tocmai având în vedere de faptul că am uh, conștientizat uh, provocarea legată din noile tehnologii și am dorit să depășim această barieră intergenerațională din cauza tehnologiilor digitale. Deci, considerăm că această strategie a noastră se încadrează bine în programul european pentru tineret în momentul în care se identifică provocările erii digitale pentru tineri. Acest program de cultură digitală are trei părți. Prima se referă la lupta împotriva bullyingului, împotriva hărțuirii pe internet. Știți că acest fenomen se regăsește și pe internet în mediile sociale și așa mai departe și uh, pe internet uh, uh, există un factor de multiplicare al răului făcut victimei pe internet. Pe de altă parte, încercăm să-i formăm mai bine pe tineri pentru um, a um, folosi acest limbaj ca să se descurce cât mai bine în lumea internetului să, fie, să învețe programare, practic. Și um, avem un alt program de schimb de tineri cu alte regiuni ale Uniunii Europene pot să participe la ateliere vara, în timpul vacanților, pentru a discuta despre avantajele și riscurile oferite de internet Uh, și oferim formare în cadrul programului Erasmus Plus uh, al um, profesioniștilor care trebuie să își înnoiască cunoștinților pentru a-i educa pe tineri. În, în legătură cu toate aceste subiecte legate de internet. În prima parte, deci, uh, în care se referă la hărțuirea pe internet, cyberbullying, am încercat, avem o colaborare cu uh, Universitatea din Țara Baștilor. Am creat uh, materiale care se adresează părinților și profesorilor um, pentru a detecta cât mai devreme fenomenul de hărțuire și prin uh, programul FisherNet formăm prin grupuri de cercetare persoane care pot să facă propuneri de acțiuni um, care să aibă ca public țintă pe adolescenți și avem o serie de ateliere și prezentări uh, uh, în sate și orașe din zonă cu acest scop și anume de a sensibiliza și de a oferi informații și cunoștințe în legătură cu această realitate a hărțuirii pe internet care uh, deseori uh, este ascunsă până când deja are consecințe grave. Pentru a trece la a doua parte al programului nostru de cultură digitală, care se numește Code, Code 2, limbajele de programare, uh, deci codul de programare este un limbaj universal și ne dăm seama că există viduri la nivel uh, teritorial. Uh, s-a vorbit aici despre um, diferențele dintre zonele rurale și urbane sau diferențe de gen sau uh, diferențe mari între nivelul de venit al familiilor. Și ni se pare foarte important să încercăm să abordăm uh, toate aceste diferențe pentru a ne asigura că toți tinerii, indiferent uh, de situația lor personală, să aibă aceleași oportunități de a avea acces la aceste cunoștințe care vor fi extrem de importante, așa cum au fost în trecut, a ști să scrie, să citească și așa mai departe. Am uh, avut o serie de activități în acest domeniu Um, în campusuri tehnologice, colaborări cu întreprinderi uh, care se ocupă de tehnologie din acest domeniu, um, ateliere organizate în vacanțe, la Paști, la Crăciun și activitatea cea mai importantă care a avut cele mai multe consecințe în teritoriu a fost uh, un autobuz uh, cu sprijinul unei întreprinderi locale producătoare de autobuze care uh, Um, a făcut etape în diverse orașe și sate din teritoriu, în care au urcat peste 3.000 de tineri, um, unde s-au făcut ateliere de programare în cadrul acestei activități care se numește Code2. Am organizat uh, tabere de vară digitale, um, am profitat de spațiile de cazare ale autorităților locale, Uh, am participat și de târgul de Crăciun uh, pentru a organiza ateliere la care au participat tinerii. Um, activitatea uh, instantian este una de promovare a noilor tehnologii care încearcă să facă diferență, o diferență clară între lumea digitală și cea reală. Um, trebuie, uh, încercăm să explicăm tinerilor diferențele între lumea digitală și lumea reală noi, adulții, identificăm ușor aceste diferențe. Internetul este o lume fără uși, fără uh, ziduri, dar uneori este uh, greu să se facă diferența între ceea ce este real și ceea ce este fictiv pe internet. De aceea trebuie să oferim valori și o capacitate critică tinerilor pentru a înțeleagă conținuturilor sau, conținuturile sau să-și pună întrebări în legătură cu sursele de unde vin anumite informații pentru a privi aceste informații cu uh, un ochi critic. Este important să se verifice sursa informației uh, și deci uh, astfel uh, să se, um, să, tinerii să învețe să aibă un comportament corect față de pe, pe internet. Și aici am organizat ateliere, expoziții, um, um, am avut intervenții pe, pe Instagram uh, sau uh, conferințe pe YouTube. În legătură cu programul european Erasmus+, Plus, am organizat întâlniri în octombrie 2017 uh, între uh, profesioniști în domeniul tineretului din zona noastră cu cei din uh, Wiesbaden în Germania, un oraș din Slovenia, din uh, Turcia sau din Israel. Am încercat să analizăm oportunitățile și riscurile oferite de mediul uh, digital și relația cu tinerii și adolescenții. În fine, tot în această parte Erasmus Plus, avem o inițiativă la care au participat a, uh, uh, a participat uh, o primărie din zona noastră și una din Bismarck, um, de, în, în cadrul unei înfrățiri între municipii pentru a analiza impactul tehnologiei și al științei în viața de zi cu zi a tinerilor. Cam aceasta este propunerea noastră concretă și experiența noastră cu acest program. Vă mulțumesc! Ja, vielen, vielen Dank für diesen... Mulțumesc foarte mult pentru această perspectivă practică în activitatea dumneavoastră. Pentru noi a fost un exemplu foarte bun, pentru că discutăm uh, mereu despre dezvoltarea aptitudinilor digitale, Comisia a prezentat săptămâna trecută un plan de acțiune, așadar cred că acesta este un exemplu bun referitor la direcția în care ar trebui să ne uh, îndreptăm cu toții împreună. Și să spunem că practicile bune și schimbul de practici bune este foarte important, nu trebuie să reinventăm mereu roata, ci putem să preluăm ideile bune și de la ceilalți. Nu trebuie să vină fiecare din nou cu aceeași idee. Mulțumesc și îi dau cuvântul Aidei din nou. Sí, muchas gracias, como decía. Mulțumesc. Așa cum a spus doamna președinte, într-adevăr am discutat mult despre aceste subiecte în comisia noastră și am, sunt foarte interesată de aceste interne, eh, experiențe de la nivel local, pentru că, într-adevăr, internetul a apărut în viața noastră oarecum abrupt pentru uh, noi, adulții, care avem alte instrumente pentru a ne apăra uh, Uh, a înțelege aceste vești uh, care pot fi adevărate sau false. Uh, în schimb, adolescenții și copiii primesc aceste informații fără filtru și de aceea este foarte important să facem educație, să transmitem anumite valori tinerilor. Um, pe de altă parte, nu dorim să creăm noi analfabeți digital. De aceea aș dori să știu din punct de vedere local, instituțional, cum se pot compensa aceste două aspecte negative ale, inter ale internetului. Deci, uh, incapacitatea de a face diferența între conținuturi și nevoia de noi competențe pentru a face față lumii digitale. Sí. Gracias. Eh... Mulțumesc, Aider. Cât știu, din cât știu, cunosc eu sistemul de învățământ. Uh, Tinerii învață um, sunt, sau primesc um, o anumită calificare la nivel tehnic și tehnologic. Um, cel puțin aceasta este ambiția sistemelor de educație și anume aceea de uh, a inculca un spirit critic tinerilor, să pună întrebări, uh, um, să, fac, să facă diferența între realitate și ficțiune. Noi suntem obișnuiți sau poate am moștenit un spirit critic, am fost educați într-un sistem în care ne-a permis să înțelegem bine această diferență, dar astăzi e suficient să faci un click, să spui că ai peste 18 ani ca să ajungi pe anumite pagini de pe internet. Nu există niciun fel de control în accesul la conținuturi care pot să reprezinte simulări uh, sau să promoveze antivalori Um, pot să denigreze femeile sau persoanele cu orientări sexuale diferite uh, sau denumite um, origini uh, sociale, socioeconomice și așa mai departe. Deci este extrem de necesar astăzi, mai mult ca niciodată, să facem educație um, ca tinerii să învețe să verifice sursele și poate că tocmai asta trebuie să se învețe, să învețe tinerii în școli în ziua de azi. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Schadova. Mulțumesc, doamna Șoidova. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Dumneavoastră reprezentați uh, un guvern regional, deci un parlament, și pe mine mă interesează dacă acest proiect, respectiv uh, munca dumneavoastră, cu administrația E bine, dacă activitățile noastre au fost realizate în colaborare cu administrația locală sau a fost o inițiativă a aleșilor. Este o inițiativă grozavă și ceea ce ați spus, că lipsește gândirea critică și o anumită educație uh, mediatică. Într-adevăr, este o problemă la nivel european, pentru că avem uh, prea puțini profesori care să fie dispuși să lucreze în acest fel cu elevii la școală. Și apoi trebuie să ne gândim și la activitățile extrașcolare care ar trebui înlocuite cu astfel de activități. Și sigur că este o provocare pentru organizațiile, pentru tineri și cele care se ocupă de organizarea timpului liber. Președinta, mulțumesc. Vă rog, domnule Itașo. Mulțumesc pentru întrebare. Trebuie să spun că inițiativa uh, a fost impulsionată de la nivel politic de directorul pentru tineret al instituției, toate pentru care trei copii și trăiește în fiecare zi în această realitate. Dar și pentru că ne dăm seama, jurul, ne-am dat seama în jurul nostru că uh, profesorii și profesioniștii în acest domeniu uh, pur și simplu uh, Uh, ne spun că e nevoie de aceste, au nevoie de aceste instrumente pentru a permite tinerilor să facă față noilor realități. Încet, încet, profesorii au conștientizat realitățile din țările de clasă, de exemplu, faptul că există hărțuire um, care este mult răutățită uh, din cauza folosirii acestor instrumente, telefonelor mobile. Victima este umilită mult mai mult și uh, această hărțuire poate să aibă efecte tragice asupra victimei. Deci profesorii uh, uh, au conștientizat problema uh, și ne-au transmis problema și au încercat să-i aducem o soluție. Vielen Dank. Mulțumesc. Vă rog. Well, you've uh, very much referred to the cost. Ați acoperit multe chestiuni în prezentarea dumneavoastră și ați, prezentat ați uh, pus uh, accentul pe mm, hărțuirea cibernetică și implicarea tinerilor în programe informatice. Ei bine, da, marea problemă este mm, dezvoltarea mm, facultăților critice, care permit să faci distinția între ce e real și ce e ireal. Cred că supraîncărcarea cu informație reprezintă o mare problemă. Faci apel la Google uh, pentru a afla orice fel de răspuns în orice fel de domeniu și apoi ei dea gata pe nemestecate informațiile pe care le a obținut acolo. Mm, și în, uh, la fel și cu Wikipedia. Cum vă ocupați dumneavoastră tocmai de această chestiune a capacităților critice și a mm, distingerii între real și ireal? Și ce faceți pentru tinerii care sunt cei mai vulnerabili din acest punct de vedere? Întrebarea este foarte oportună. Acum uh, câteva zile la Bilbao a avut loc o agresiune um, a două persoane la domiciliu um, au fost uh, reținuți trei tineri uh, care uh, nu doar au furat, ci au și bătut oamenii care locuiau acolo. Um, este important ca tinerii să facă diferența între ficțiune și realitate. De exemplu, când se uită la Portocala Metanica lui Kubrick, să știe că este doar o ficțiune și nu este ceva ce poate fi imitat aceste conținuturi uh, care pot fi găsite pe internet uh, există, dar tinerii trebuie să fie conștienți de diferența dintre fricțiune și comportamentul real și civic, normal, obișnuit al oamenilor care trebuie să respe- să-și respecte semenii. Bineînțeles, uh, sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie să insistăm Uh, pentru a oferi tinerilor capacitatea de a face diferența, dar cu siguranță există anumite limite. Tinerii încă nu au competențele necesare minime pentru a aborda lucrurile în mod rațional. De aceea, uh, accesul lor la anumite conținuturi trebuie să fie limitat. a, acum, dacă dai un, o tabletă copilului de patru ani și poate sare de la un, uh, de la, de la un filmuleț la altul și cine știe unde ajunge. Tehnologia a ajuns atât de departe în ziua de azi încât trebuie să existe limite uh, proliferării conținuturilor, pentru că aceste tipuri de conținuturi riscante să nu ajungă la tineri decât când sunt gata să le înțeleagă și să aibă un discernământ. Ja, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult și ultimul orator. Well, I was listening carefully and... Am ascultat cu atenție și puneți accentul diferit. Dar voi adresa aceeași întrebare. Poate că o voi reformula însă. În provincia de unde veniți, în regiunea dumneavoastră, aveți o problemă cu mult prea puțin tineri care pleacă de acolo către regiuni mai bune, mai, orașe mai mari? Aveți o problemă cu depopularea? Pentru că, din ceea ce ați spus, uh, Ați vorbit despre bune practici, însă dacă vă confruntați cu astfel de probleme, sper că nu este așa, dar dacă vă confruntați cu ele, v-ați gândit vreodată la politici speciale sau inițiative speciale de păstrare a tinerilor în această regiune, în orașele din regiune? Mm, practici speciale, precum uh, noi reguli de închiriere a locuințelor sau noi politici fiscale. Pentru că am înțeles că tinerii uh, de la Formul pentru Tine, nu au discutat, discutat acest lucru. Perspectiva tinerilor uh, ține de drepturile, de libertățile, șansele lor. Dar toată lumea știe ce se întâmplă cu regiunile din care pleacă tinerii. Nimic bun, în orice caz, nimic bun uh, nu se întâmplă în regiunile care sunt părăsite de către tineri. Poate că nu este un lucru corect să adresez acea, această întrebare unui tânăr, dar dumneavoastră nu mai sunteți atât de tânăr, poate că sigur ar trebui discutată această chestiune. Sigur că povara ar putea fi pusă în spatele guvernelor naționale, care ar trebui să facă tot ceea ce este posibil pentru a preveni să se întâmple așa ceva. Dar poate să avut această problemă în trecut. Cum ați rezolvat-o dacă ați avut-o? Le agradez la pregunta că... mulțumesc pentru întrebare, chiar dacă nu are legătură directă cu uh, Prezentarea mea îmi oferă ocazia de a face un comentariu în legătură cu asta. După cum știți, Spania este una dintre țările care a suferit cel mai mult de pe urma ultimei crize economice și uh, Asta a dus la un exod al tinerilor, al talentelor al, și al resurselor umane din țara noastră spre alte țări. În țara Baștilor, această fugă a creierilor, a talentelor, pentru că tinerii nu uh, puteau să beneficieze de oportunități uh, în regiunea lor a fost mai mică pentru că impactul crizei în zonele mai industrializate a fost mai mic, dar a existat totuși în mai mică măsură. Acum încercăm să avem politici uh, pentru uh, a determina întoarcerea acestor talente. Și există deci un uh, efect Uh, încercăm să le propunem contracte specifice mai interesante pentru că ei să se întoarcă acasă, să se întoarcă în țara lor, în regiunea lor și să-și continue carierele profesionale acolo. Le oferim uh, contracte specifice, burse și deci se face acest lucru prin politica economică. Dar regiunea noastră nu a avut de suferit atât de mult de pe urma acestui exod uh, ca și ca alte regiuni ale Spaniei. Ok, ein noch. Dr. Winter. Domnule Winter, aveți un minut uh, la dispoziție, nu știu, ați venit mai târziu, nu știu dacă ați înțeles cum procedăm. Un minut, întrebare, apoi răspuns și apoi întrebare suplimentară, dacă doriți. Cum aici a pregunta también del señor Um, întrebarea mea este similară cu cea a domnului Marinov. Ați vorbit uh, despre oportunitățile și riscurile acestor tehnologii. Sunteți o regiune de frontieră. Aș dori să știu dacă aveți o colaborare privilegiată cu Franța. Știu că există uh, multe, multe circulații între cele două țări. Cultura bască este extraordinară. Eu întotdeauna mă simt foarte bine în zona dumneavoastră. Dar aș dori să știu, având în vedere că sunteți o zonă transfrontalieră, uh, frontalieră cu contacte um, cu uh, Franța, aș dori să știu cum organizați relațiile dintre cele două zone. Mulțumesc pentru întrebare. Recunosc că în acest program nu am avut relații transfrontaliere. Departamentul meu are însă uh, uh, experiență transfrontalieră în domeniul uh, turismului sau al sportului, dar uh, acest program nu are o dimensiune transfrontalieră cu sudul Franței. Însă am avut schimburi uh, cu uh, orașele înfrățite, cum ar fi Bisbaden și orașe din alte țări europene, pentru că problema are o dimensiune europeană și încă o dată, Europa este uh, domeniul cel mai propice pentru a um, educa pe tineri în legătură cu toate aceste riscuri. Ia, Mulțumesc foarte mult! Acesta a fost o sugestie și de continuare a proiectului și poate acesta va primi o dimensiune transfrontalieră în viitor, eventual în colaborare cu francezii. Ar fi o posibilitate, pentru că atunci când mergi în alte țări precum Turcia, Israel, Germania, Slovenia și dacă acestea au parteneriate, uh, este bine să existe aceste parteneriate. Deci o sugestie bună pe care puteți să o preluați de la noi. Până în alta, vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați prezentat proiectul acesta și trecem acum la ultimul nostru invitat, doamna Lilia Elenkova, coordonatoare a unei echipe de proiect și uh, reprezentantă pentru dialogul structurat la Forumul pentru Tineri Național din Bulgaria. Bun venit și aveți 10 minute la dispoziție și dumneavoastră. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-ați acordat-o de a lua cuvântul în fața dumneavoastră. Eu sunt implicată direct în dialogul structurat. De 10 ani lucrez uh, la un ONG pentru tineri și sunt uh, doctorand lucrarea mea de doctorat uh, se desfășoară pe acest uh, subiect al politicii pentru tineri. Îmi voi împărți prezentarea în trei părți. Voi începe cu câteva exemple succinte referitoare la politicile europene și relațiile între Europa și Bulgaria și în ce măsură au dus acestea la rezultate în Bulgaria. Crearea celei mai importante platforme din Bulgaria, Forumul uh, Național pentru Tineri, e bine, uh, trei factori au dezvoltat această dezvoltare. În primul rând, dorința organizațiilor pentru tineri care sunt membri acolo, apoi experiența deosebit de bună tinerii lideri foarte bine pregătiți și pot să subliniez că acest lucru stă într-o legătură directă cu programul Tineri în Acțiune desfășurat în Bulgaria. Și în al treilea rând, simplificarea Forumului pentru Tineri European. Încă de la bun început, acest forum a avut o viziune clară și anume aceea de a fi parte a Forumului European pentru Tineri. De asemenea, și-a dorit să creeze un pool de formatori pentru acest forum pentru tineri. Deci, prima generație de tineri politicieni, pentru acesta a fost cât se poate declar că valorile europene trebuie multiplicate. Și uh, în momentul în care va pleca prima generație, lucru care s-a întâmplat deja, acum suntem deja la a patra generație de tineri politicieni în cadrul forumului uh, pentru tineri din Bulgaria, e bine, trebuia să existe un mecanism de multiplicare a valorilor și politicienilor. În prezent pot să spun că Forumul uh, Național pentru Tineri de la nivel local a uh, derulat uh, măsuri de formare relevante. Acestea s-au desfășurat în 13 comunități. Temele au fost democrație, participarea tinerilor, competența tinerilor și multe alte teme. Unul dintre cele mai importante rezultate a fost participarea Forumului pentru Tineri la grupul uh, internațional referitor la dialogul structurat în anul 2014. Grupul uh, de la nivel național a ales uh, forumul pentru tineri ca for de conducere și uh, am reușit să obținem trei uh, rezultate foarte bune, trei practici pe care colegii noștri le-au identificat ca atare. Am primit undă verde pentru participarea tinerilor la nivel local. De asemenea, au fost inițiate proceduri uh, de formare cu privire la dialogul structurat, deci lucrurile nu au rămas uh, limitate la activitatea grupului de lucru. Acum avem o procedură și pentru tinerii delegați care reprezintă Bulgaria la uh, forumurile de tineret de la nivel internațional. Este un parteneriat important și, de asemenea, este uh, important ca și în cadrul strategiei europene să existe uh, parteneriate între grupul nostru de lucru și uh, nivelul european. Și în acest context doresc să răspund la o întrebare concretă care a fost adresată de curând. Ce înseamnă dialogul structurat pentru Bulgaria? Ei bine, eu pot să confirm că prin intermediul acestuia tinerii au devenit subiect de politică din obiect de politică, ceea ce erau înainte. Tinerii se implică în procesul de luare a deciziilor și, înainte, înțelegerea uh, acestui proces de luare a deciziilor era astfel configurat încât politicienii uh, erau cei care dezvoltau anumite instrumente concrete, iar tinerii erau doar utilizatorii acestor politici. E bine, acest lucru s-a schimbat între timp. Acum, concret, referitor la Bulgaria, un eveniment foarte important este vorba despre o politică comunală, cea a orașului Varna și activitatea organizațiilor de tineri de acolo. Varna a fost aleasă drept capitală uh, pentru tineri în anul 2017. Și este un exemplu bun de oraș unic care a desemnat un buget uh, clar pentru inițiativele uh, pentru tineret. Deci nu uh, înglobat în bugetul culturii, sportului sau uh, în bugetul destinat altui domeniu. Și un alt element nou pentru dumneavoastră, parteneriatul organizației pentru tineri cu uh, echipa de la ACVAT, sistemul uh, pentru transfer de credite în uh, domeniul educației și avem de asemenea un parteneriat cu SIVET. Aceste contacte au fost inițiate acum mulți ani. ECVET uh, a fost prezentat ca un instrument, a fost o recomandare uh, venită din partea strategiei pentru tineri, strategie europeană, iar ECVET este instrumentul de validare a competențelor. Iar în timpul uh, învățării neformale lucrăm acum într-o a doua etapă și încercăm să le explicăm tinerilor aceste unități uh, în funcție de rezultate. Să le arătăm cum își pot găsi locul acolo și cum își pot valida cunoștințele, astfel încât recunoașterea și orientarea profesională să se deruleze mai bine. Acesta este un uh, dialog interesant, o discuție interesantă pe care pot să o recomand la modul concret. Mă voi referi concret la întrebarea referitoare la așa numita uh, sănătate mentală. Și în ceea ce privește acest subiect, uh, există măsuri concrete și vreau să amintesc uh, afirmațiile colegei dumneavoastră și să spun că în Bulgaria radicalizarea tinerilor reprezintă un subiect important. Și noi aici uh, ne bazăm pe contactele cu uh, camarazii de aceeași vârstă și pe integrarea în societate ca parte a unei politici de prevenție în domeniul excluziunii sociale. Recomandările concrete pe care le adresez uh, strategiei europene pentru tineri viitoare. Pe acestea le veți primi și în scris ulterior și acestea se referă la câteva subiecte. Voi reveni la primul exemplu. Avem nevoie de un program clar european pentru politicile referitoare la tineret și pentru uh, implicarea, pentru participarea tinerilor. Pe de o parte, programul nostru național nu este deosebit de prietenos din punct de vedere administrativ față de tineri, dar un program european precum Tinerii în Acțiune, ei bine, un astfel de program vine cu o implicare uh, a tinerilor la nivel local, regional și național. Dar Sigur, nouă ne este dor de un astfel de program și avem nevoie și de mecanisme pentru sănătate mentală și fizică. Și de asemenea, pentru a exista contacte mai bune între tineri, toate acestea ca o premisă a implicării și participării uh, pe termen lung a tinerilor în viața comunității. Vreau să mă alătur și eu celor spuse de antevorbitorii mei. Avem nevoie de prospectarea unor noi spații, este nevoie de festivaluri, de zile ale tineretului, unde să putem să profităm de capitalul social și să dezvoltăm activitățile voluntare. Și dacă este posibil, normele publice de stat, acestea ar trebui să fie armonizate. Acest lucru este foarte important, iar în cazul nostru avem o imagine profesională uh, de o anumită factură, normele uh, publice sunt întotdeauna comentate, există adesea menționată activitatea tineretului, însă de multe ori se înțelege altceva prin asta, mai ales cu trimitere la influența acestei uh, activități pentru tineri în diferitele țări. Și avem nevoie de o diferențiere mai bună a instrumentelor, precum Erica, Evrodesk, toate acestea ar trebui să fie făcute, cunoscute în rândul tinerilor, producem tot felul de instrumente, se ajunge la o saturație și nu mai suntem suficient de eficienți în acțiunile noastre. Deci, trebuie să ne propunem cât se poate de clar ca în următorii 10 ani să avem niște obiceiuri clare europene care să îi uh, facă pe oameni să se simtă parte a unei mari comunități europene. Eu mă bucur întotdeauna să aud uh, imnul european cântat după imnul național și în felul acesta te simți implicat. Este o expresie a implicării, a participării. Bulgaria este o graniță externă a Uniunii Europene, iar pentru noi este important să dezvoltăm parteneriatul uh, cu Uniunea Europeană, cu statele vecine. Ar trebui să mergem pe aceeași linie în ceea ce privește democrația, incluziunea socială și ar trebui să știm uh, ce este important pentru vecinii noștri, mai ales pe termen lung. Pentru că în felul acesta am ajunge să trăim în pace. Pacea este un uh, lucru dat de la sine înțeles pentru noi în prezent, dar să știți că nu este chiar așa. Și, în fine, doresc să mă adresez colegilor uh, din Forumul pentru Tineri European și celor de la Mișcarea uh, pentru Cercetași, pentru că nu este simplu să găsești, să dezvolți planuri naționale de acțiune concrete care să reprezinte o punte clară către strategia pentru tineri europeană. Și uh, o acțiune clară trebuie să ducă la incluziunea tinerilor în procesul de uh, luare a deciziilor. Și sigur că toate acestea trebuie să fie și monitorizate. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și acum uh, aștept cu mare interes întrebările dumneavoastră. Președinta, vă mulțumesc, doamnă Elencova, și trecem, uh, ca și până acum, cu întrebările doamnei Aida. Rapida. Mulțumesc, doamnă președinte. Ați uh, pus mult accentul pe incluziune, pe o strategie europeană inclusivă, care să încerce să atragă tinere, grupurile de tineri mai vulnerabili, excluși din societate. Aș dori să știu ce fel de instrumente sau mecanisme folosiți sau credeți că ar trebui să folosim pentru a atrage mai mult participarea în programe al acestor tineri care nu fac parte din organizații sau pot fi pur și simplu excluși. Thank you. Бих искала само да уточня на европейско, национално или... Vreau să clarificăm un lucru. La nivel național, european sau indiferent de nivel, la ce nivel vă refereați atunci când spuneați uh, că vorbiți despre incluziune? Național, por si la scară națională, dacă nu știu dacă putem lua exemplu din cazul uh, bulgar, pentru a promova ca bună practică în întreaga Europa. Веднага също ще кажа и това, което а, се спомена. Pot să spun, pot să vă spun modul în care transformă organizațiile de tineret un euro în mai mulți euro și cum îi multiplică. Organizațiile lucrează în acest fel și noi încercăm să facem economii, iar uh, în timpul activităților noastre, în uh, timp ce munceam, am înțeles că dacă aplicăm și dorim să aplicăm un mecanism de solidaritate, atunci uh, Trebuie să selectăm între activitățile și posibilitățile noastre. Atunci când, de exemplu, organizăm formări, este important să atingem o egalitate și să implicăm cât se poate de multe organizații de tineret, grupuri de tineri. De aceea ar fi bine să nu existe taxe sau dacă avem anumite taxe, atunci ar trebui să uh, încercăm să evităm orice fel de discriminare. Ar trebui să oferim posibilitatea protestelor și să ne pregătim foarte bine. Adesea ne străduim să atragem și experți noi lucrăm împreună cu Asociația pentru persoane uh, cu probleme auditive și cu ajutorul interpreților am reușit să transmitem și în limbajul uh, acestor persoane uh, informațiile noastre, după care au avut posibilitatea să înțeleagă cu toții că există disabilități care afectează comunicarea, afectează munca. Și dacă lucrăm cu persoane care suferă de vreo dizabilitate, atunci trebuie să ținem cont de aceștia. Președinta, mulțumesc. Doamna Șoidrova, un minut. Děkuji Já se bohužel budu muset omluvit a utéct do výboru EMPL, kde máme work-life balance. Ale chci poděkovat paní Elenkové, protože... Aș vrea să îi mulțumesc doamnei Elenkova pentru că este o uh, persoană potrivită la locul potrivit și îi mulțumesc pentru experiența pe care ne-a împărtășit-o. Doresc uh, să fac o observație, pentru că așa cum stăm cu toții aici, noi cu toții ne străduim ca uh, tot mai multe persoane să uh, facă experiențe noi, să uh, își înmulțească contactele, să se formeze mai bine. Suntem interesați de îmbunătățirea viitorului tinerilor europeni. Însă, noi suntem cei care uh, configurează orizontul de așteptare. Europa are nevoie de dumneavoastră, tinerii europeni. Încercăm să vă înțelegem și împreună să conturăm viitorul Europei. Important este să uh, revină tot ceea ce facem, să ajungă tot ceea ce facem și în regiuni. Deci ca dumneavoastră să dați înapoi ceea ce ați primit de la Europa și invers. Aceasta este experiența mea și cu acesta doresc să-mi închei contribuția. Președinta, vă mulțumesc. Acesta a fost mai degrabă un comentariu decât o întrebare, dar vă rog dacă vreți să vă referiți la acesta. Da, voi face un comentariu scurt la ceea ce a spus doamna Șoidrova. Viitorul Europei a fost uh, un subiect important întotdeauna și a fost uh, subiectul de bază pe care l-am abordat și noi. Tinerii din Bulgaria, Estonia, Austria s-au întrebat care va fi rolul lor uh, în Europa pe viitor. Deci, uh, ne-am concentrat în discuțiile noastre pe părerea tinerilor, pentru că până la urmă ei sunt cei care ar trebui să decidă ce le rezervă viitorul. În această troică, în acest dialog tripartit, am pus accentul tocmai pe uh, elaborarea de propuneri concrete. Uh, și acestea ar trebui să fie și obiectivele pe care să le luăm în considerare pe viitor. Discuția despre viitorul Europei a început acum mulți ani. Avem Cartea Albă cu privire la viitorul Europei. Dar care este sarcina tinerilor în acest context? Eu sunt optimistă cu privire la acest subiect. Am uh, pus accentul acum în mod diferit și am, uh, ne-am asumat acest rol cât se poate declara. Președinte, mulțumesc, doamna Niriada. keep it brief. Um, I welcome... Mulțumesc foarte pe scurt. Salut faptul că v-ați uh, axat în principal pe incluziunea socială, dar mă întreb dacă folosiți și mediile, media socială drept o platformă pentru a-i atrage pe tinerii care trăiesc în zone rurale izolate sau sub prațul sărăciei, sub pragul sărăciei și care nu pot uh, accede la credite ca să nu mai spunem că nici n-ar reuși niciodată să plătească înapoi aceste credite. Deci, cum vă ocupați de, aceste, de acest tip de izolare? Vă întreb pentru că și în țara mea sunt foarte multe ca astfel de cazuri care nu fac decât să crească ca număr și gravitate. E vorba despre o grămadă de tineri până la urmă care practic nu sunt vizați de această, această discuție. Evident, trebuie să existe finanțări pentru ca aceste platforme să fie accesibile acestor regiuni izolate despre care vorbeam. Da, trebuie să existe finanțări europene, dar și finanțări la nivel uh, național. Cam ce părere aveți? Vă mulțumesc, domnule Necova, aveți cuvântul. Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Cu ocazia consultării în uh, cadrul dialogului structurat, am exprimat uh, de altfel preocupările noastre și temerile noastre. Sunt foarte mulți oameni care nu sunt conectați la internet și care nu cunosc nici de cum acțiunile noastre. Avem un program de foarte mare succes uh, care se adresează universităților. Tinerii uh, au plătit un abonament pentru a, um, o taxă de participare, de fapt, un fel de abonament. Am uh, creat practic exact aceleași posibilități și pentru tinerii cu handicap am mers în întâmpinarea lor, ne-am întâlnit cu ei, deci e vorba despre tineri care încă nu ne cunoșteau activitatea și rezultatele, pentru că, da, într-adevăr, aceștia trebuie vizați cu prioritate. Am organizat așadar o serie de întâlniri și de evenimente pentru a lua legătura cu aceste persoane, prin intermediul școlilor uh, sau uh, acolo unde nu există niciun tip de organizație am încercat să găsim elementele cele mai active în rândul tinerilor, să vorbim cu activiștii din rândul acestora. Am stabilit o serie de contacte online, mai ales în acele zone în care nu exista niciun fel de activitate organizată a tinerilor. Așadar, am lansat o serie de activități uh, de teren în aceste 13 uh, zone din Bulgaria și am putut evalua așadar evoluția. Și a meritat întru totul pentru că digital uh, înseamnă importanță și la nivel local. Se vorbește foarte mult despre cum să îi um, cum să intrăm în contact cu tinerii. Cum se poate însă intra în, în contact cu dumneavoastră? de ce ați devenit dumneavoastră mm, lider de proiect? Cum se poate lua legătura cu dumneavoastră și cu platforma dumneavoastră? Am luat parte pentru întâia dată la un program de schimb între tineri în anul 2000, 2001. Mi-aduc aminte foarte bine. Acest uh, schimb a avut loc cu Franța. Aveam bilet de avion, dar n-aveam viză. Am așteptat și am tot așteptat să primesc viză. Până la urmă am primit-o, dar uh, in extremis. Și în acel moment am avut impresia că îl prinsesem pe Dumnezeu de un picior și că voi putea să reprezint să mă reprezint întreaga comunitate acolo în Franța. Pe vremea aceea, astfel de schimburi erau foarte rare. Mi-am zis la vremea aceea că, mă va, că va constitui această, acest schimb de experiență o sursă de inspirație pentru întreaga mea viață și întreaga mea carieră. Mi-am spus încă de atunci că voi continua să lucrez pentru tineri și pentru programele care se adresează acestora. Am organizat apoi în 2008 și 2009 o serie de întruniri cu tineri lideri care împărtășeau preceptele noastre și ideile noastre vis-a-vis -vis de Europa și de Bulgaria. E vorba așadar până la urmă și de un instrument de coeziune națională pentru tineri. Practic, este vorba despre o platformă de cooperare într-o clădirea unei Bulgarii mai frumoase, unei Bulgarii mai solidare într-un cadru european. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare atât de interesantă. Dacă îmi permiteți, o, să o să adresez aceeași întrebare neplăcută și dumneavoastră. V-ați gândit sau vă gândiți la ce se poate întâmpla în cazul în care toți tinerii își părăsesc țara de origine. Credeți că adică, pentru dumneavoastră această problemă nu există? nu știu dacă are neapărat uh, de-a face cu noile reguli uh, de la comisie, dar v-aș povesti un caz personal. Când uh, mi-am început activitatea pentru pregătirea doctoratului, am plecat de la o premisă și anume că subiectul meu va fi unul util pe viitor. Dumneavoastră ați avut același sentiment Uh, atunci când uh, redact, vă redactați teza de doctorat, aveți impresia că ați făcut ceva util, concret vorbind? O, foarte, foarte greu de spus. Cu atât mai mult uh, dacă e vorba despre ajutorarea tinerilor într-o rămânere în țara de origine. Această retorică mm, este una care revine foarte adesea în Bulgaria, când este vorba despre mobilitate și despre condițiile de primire. Însă, vă pot spune un lucru, o constatare personală. În uh, decursul uh, discuțiilor pe marginea dialogului structurat, am elaborat un dialog. Un dialog un um, chestionar care apoi să ne ajute cu răspunsuri concrete. Ei bine, știm că atunci când tinerii își părăsesc țara, o fac din motive foarte întemeiate. Atunci când uh, nu au acces la internet, să spunem. Dar atunci când sunt puse în aplicare măsuri pentru tineri, atunci regiunile în care sunt puse în aplicare aceste măsuri redevin atrăgătoare pentru aceștia. Și pentru marea majoritate a tinerilor care au luat parte la proiectul nostru, uh, deci mare parte au răspuns că nu doresc să plece, către, să se mute într-un oraș mare din cauza poluării, din cauza stresului, pentru că pentru ei orașele mari uh, vin la pachet cu stres și poluare și cu atât mai mult cu cât noile tehnologii le permit să lucreze din orașul uh, natal fără a trebui să se mute sau chiar din satul natal. Deci această dimensiune este foarte importantă. Subiectul tezei dumneavoastră este strâns legat de subiectul tezei mele. Doamna președinte, vă mulțumesc Mulțumesc tuturor pentru acest uh, schimb uh, de opinii extrem de interesant. Sunt convinsă că raportorii, raportorii din umbră se vor folosi de dezbaterile de astăzi. Aș vrea să știu dacă din partea comisiei dorește să intervină cineva. Pare să că nu. Atunci, Aida, îți dau din nou cuvântul pentru a trage concluziile lucrărilor de astăzi, dacă dorești. Iar la palabra. Mulțumesc! Doresc uh, să mulțumesc tuturor uh, invitațiilor pentru faptul că au venit aici să ne prezinte experiențele lor concrete, așa cum a spus doamna președinte. Uh, ne elaborăm în momentul de față acest raport privind punerea plecarea strategiei europene și trebuie să înțelegem ce a funcționat și ce nu în această strategie pentru a spune și Comisiei cum trebuie să arate viitoarea strategie europeană. Mulțumesc pentru toate prezentările, pentru numeroasele idei um, pe care le, le, ni le-ați, pre, ni le-ați uh, um, prezentat, mai multă implicare directă a tinerilor, uh, o strategie europeană mult mai largă, nu doar mai transversală, dar și mai larg la nivelul conținuturilor, nu doar concentrându-se pe ocupare și educație, care sunt politicile tipice pentru tineret, dar uh, și în celelalte domenii, cum ar fi uh, agenda culturală și digitală, sănătatea tinerilor și așa mai departe. Nu voi rezuma acum uh, tot ce s-a discutat aici astăzi, dar doresc să mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră. Am notat toate ideile și voi încerca să le includ în raportul din inițiativă care are dimensiuni reduse, deci de aceea este dificil să includ toate informațiile, voi încerca. Uh, mulțumesc foarte mult! Când uh, am întrebat de comisie, m-am uitat în direcția greșită. Iată, reprezentantul comisiei este aici, uh, își manifestase cu mâna dorința de a interveni. Uh, dacă doriți, vă rog să faceți acest lucru, dar nu mai mult de 3 minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Da, e, de, e drept că foarte rar stăm atât de central în sală. Îmi dau seama că v-a putut induce în eroare această mișcare. Ținem să vă mulțumim pentru organizarea acestei audieri extrem de interesante. Ne-a fost și nouă de foarte mare ajutor. Noi la comisie lucrăm din greu pe propunerile pe care le formulăm, tocmai pentru că ne dorim ca acestea să se ridice la înălțimea așteptărilor tuturor părților implicate. Evident, este vorba și despre agenda pentru tineri a existat uh, evaluarea pe marginea strategiei care ne oferă o serie de elemente importante. Deci informații însemnate, uh, dacă aveți, uh, dacă doriți, vi le punem la dispoziție, dacă aveți întrebări de asemenea. Este anul ascultării. Și tocmai de aceea am lansat această Uh, discuție și ne bucurăm foarte tare că organizațiile de tineret au preluat-o și că s-au uh, axat atât de mult pe dialogul structurat. Vom urmări cu foarte mare atenție această dezbatere și sunt convinsă că din aceasta se vor naște o sumedenie de idei foarte interesante și utile. Cred că deja există o serie bună de idei bune și interesante pe marginea cărora vom lucra. Dacă aveți întrebări la adresa noastră, vă stăm la dispoziție. Ja, vielen, fie. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu uh, tuturor uh, oaspeților noștri. A fost într-adevăr o după-amiază foarte interesantă pe care am petrecut-o împreună. Vă mulțumesc pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit și cred că și formatul pe care l-am ales a fost puțin mai relaxat decât să ascultăm mai multe discursuri unul după celălalt și apoi să pornim o discuție. A fost o încercare din partea mea, mi s-a părut uh, o atmosferă și un dialog ceva mai relaxat decât în trecut. Sunt convinsă că vom rămâne în legătură, mai ales cu forumul uh, pentru tineri, dar și cu celelalte organizații prezente astăzi aici care ne-au uh, făcut sugestii importante cu privire la redactarea raportului nostru, dar și pentru follow-up-ul uh, la uh, strategia pentru tineri europeană. Pentru că cred că atunci când dezvoltăm o strategie pentru tineri, este important uh, să facem ceea ce propagăm mereu în strategie și anume să-i implicăm și pe aceea pentru care o facem, adică pe tineri. Cred că vom continua să lucrăm în același fel la comisia noastră, așa cum am făcut-o și în trecut și sigur că ne bucurăm de absolut orice fel de input, de informații și ne interesează și uh, aspectele legate de CFM pe termen scurt, pe termen lung, pe termen uh, mediu, uh, Erasmus Plus, Corpul pentru Solidaritate, finanțele pentru acestea. Sperăm că Corpul pentru Solidaritate se va numi Serviciul European de Solidaritate uh, în viitor. Uh, vă mulțumesc încă o dată tuturor, rămânem în contact, vă mulțumesc pentru participare și pentru răspunsurile pe care ni le-ați oferit. Mulțumesc și interpreților noștri pentru că uh, ne-au susținut pentru a putea comunica. Următoarea reuniune are loc pe 21 februarie între ora 9 și 12.30 și, atenție, 14.30-18 și joi 22 februarie de la 9 la 12.30. Până atunci, toate cele bune, o seară frumoasă!